proiectul cadrului post-2015. Mulțumesc pentru atenție. Ok, thank you. Mulțumesc. Uh, spune președintele, am încheiat discuția pe acest punct și se va vota mâine, marți 8 octombrie, la orele 12. Acum trecem la raportul Ana Gomes. I give the floor. Dau uh, cuvântul doamnei Gomes. Eh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor uh, grupurilor politice. Microfonul, doamnă, nu funcționează microfonul. Nu se stau a ouvir. Tratados a política externa europeia deve refletir os valores politica externă a Uniunii Europene trebuie să reflectă valorile bazate pe respectarea uh, libertăților uh, fundamentale și a drepturilor omului. Din păcate, corupția împiedică Uniunea Europeană în încercarea de a promova reforme în state care să ducă la combaterea corupției indiferent că este vorba de uh, firme europene care sunt implicate în state respective sau nu. Trebuie să există o coerență între ceea ce facem în interiorul Uniunii Europene și ce facem în exteriorul Uniunii Europene. Pentru acest lucru trebuie să ne punem întrebarea de ce uh, de ce acceptăm uh, Uh, toate aceste probleme legate de exodul de capital, probleme în, în uh, sănătate, fonduri care sunt folosite în alte, în, pentru alte motive decât cele inițiale. Trebuie să punem capăt secretului bancar, trebuie să consolidăm cadrul legislativ euro, european de combaterea spălării de bani și trebuie să oferim jurisdicția necesară tribunalelor europene care se pot, să se poată ocupa de cauzele legate de corupție, chiar dacă corupția are loc în, în uh, exter, exteriorul Uniunii Europene. Cetățenii europeni înțeleg foarte bine că actuala criză și că inegalitatea tot mai sporită din Europa sunt rezultatul de asemenea unor uh, practici uh, corupte, uh, rezultatul obținut în urma dereglementării financiare din ultimele decenii. Știm foarte bine cât de puternic a fost afectată Spania de, de clauzele de la Basel, apoi să nu uităm ce s-a întâmplat în Grecia cu submarinele germane Uh, cumpărate uh, în schimbul unor uh, altor servicii și din păcate toate aceste cazuri nu au ajuns să fie discutate în instanță cetățenii europeni ne cer să dăm dovadă de integritate, să combatem și să prevenim corupția, în primul rând la noi acasă, în uh, statele din Uniunea Europeană, dar și în relațiile cu țările terțe. Nu putem combate corupția din țările terțe dacă nu facem acest lucru și la noi acasă. În uh, raportul nostru ne referim la mai multe măsuri. În primul rând, de exemplu, uh, propunem să ne inspirăm din legea Magnitsky uh, adoptată de Congresul American, care uh, ține seama de aspectele încălcării drepturilor omului într-un caz de corupție, însă ne-am dorit să avem un mecanism care să impună sancțiuni, cum ar fi interzicerea călătoritului în Europa, Uh, persoanelor care sunt implicate în uh, cazuri grave de încălcare a drepturilor omului, a celor care uh, sunt implicați în cazuri de corupție și așa mai departe. Din punctul de vedere al cooperării Uniunii Europene cu țările terțe, cred că trebuie să promovăm uh, transparență entitățile din Uniunea Europeană trebuie să spună foarte clar care sunt uh, datele lor de identificare. Ne dorim o transparență mai mare, mai ales din punct de vedere bugetar. Cred că este un uh, element uh, esențial dacă ne dorim să punem la dispoziție asistență financiară unor țări terțe. Considerăm că avem nevoie de crearea unei liste de companii care au fost uh, condamnate datorită corupției în Uniunea Europeană sau în exteriorul Uniunii Europene. Aceste companii nu ar trebui să mai poată participa la licitații publice în uh, Uniunea Europeană, de exemplu. Acest lucru ar reprezenta un uh, un uh, stimul pentru companiile care au activități economice uh, legale. Și apoi cerem să există, să există linii orientative clare pentru denunțători. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de un cadru internațional care să promoveze, să protejeze persoanele care ne pun la dispoziție informațiile necesare care să ne ajute să înțelegem aceste cazuri uh, de corupție. Vă mulțumesc, doamna Gomez. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Și dau cuvântul doamnei Edita Strela. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de começar por felicitar... Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a o felicita pe doamna raportor, doamna Gomes. Eu cred că acest raport a fost redactat eh, la momentul potrivit. Este un subiect de mare actualitate. Uniunea Europeană are datoria să dea exemplul. Trebuie să adopte reguli mai stricte care să fie valabile nu numai pe teritoriul său, dar să se aplice și în relațiile sale externe. De nenumărate ori am spus uh, în acest for că nu putem să dăm uitării inegalitățile și nedreptățile sociale, care de altfel sunt una dintre cauzele acestei crize economice prin care trecem. Și din cauza lăcomiei unora, din cauza fraudelor comise, din cauza lipsei de reglementare a sectorului financiar, am ajuns aici. Și acum suntem obligați să facem atât de multe sacrificii și mai ales cetățenii trebuie să suporte aceste sacrificii și s-a ajuns la un adevărat divorț între cetățeni și clasa politică. Trebuie să depunem eforturi pentru a mări transparența, mai ales în sectorul economic, financiar și politic. Mulțumesc, care contul doamna Ferreira. Obrigat, presidente. O combata à Da, domnul Ferreira, mulțumesc, domnule președinte. Dacă dorim să fim și eficienți în lupta noastră împotriva corupției, nu putem ignora cultura structura practicilor de corupție, problemele de ajustare uh, culturală impuse de către femei în întreaga lume uh, și care sunt impuse acum în europene țărilor de la periferia sa, uh, privatizarea, spolierea patrimoniului public, atacul adesea serviciilor publice, faptul că interesul privat are întotdeauna câștig de cauză față de interesul public. Toate aceste măsuri duc la sărăcie, dar duc și la condițiile unei adevărate promiscuități în lumea economică și politică permit înflorirea corupției și slăbesc toate mecanismele uh, statului. O politică de combatere a corupției trebuie să se bazeze pe prevenție și trebuie în mod necesar să treacă prin distrugerea acestor politici printr-un punct de ruptură. Mulțumesc acum doamna Tomasic. Ca zastupnici iz tranzicijske države i dugogodišnjoj... Vă mulțumesc. Eu vin dintr-o țară aflată încă în tranziție și cred că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce stă în putere ca să lupte împotriva corupției și trebuie să coopereze în această privință cu țările terțe. Ar trebui ca lupta împotriva corupției să fie o condiție de îndeplinit înainte de acordarea um, fondurilor. Și rezultatul acestei lupte nu depinde doar de legislație. Legislația poate să fie bună, dar totul depinde de circumstanțele politice din fiecare țară în parte. Corupția trebuie să fie eliminată, mai ales uh, corupția în rândurile uh, poliției și a magistraților. Și nu trebuie să dăm deoparte nici administrația și guvernul. Și trebuie să punem capăt cauzelor principale ale corupției. Acum are contul doamna comisar Damanat. businesses regardless of nationality. Corup corupția are efecte negative asupra uh, societății, are costuri economice și să înțeleg tot mai bine aceste consecințe. drept urmare, aș dori să mulțumesc doamnei Gomez pentru că a redactat acest raport. Raportul doamnei Gomez, pe bună dreptate, atrage atenția că Uniunea Europeană poate fi uh, credibilă în lupta împotriva corupției dacă combate corupția, spălarea de bani și criminalitatea, infracțion- criminalitatea organizată în, în uh, Europa. Uniunea Europeană este percepută ca fiind uh, un loc unde nu există corupție sau mai puțină corupție ca în alte locuri, dar Există totuși corupție și în Europa și ea ne afectează pe noi toți. Tocmai de aceea, în iunie 2011, Comisia Europeană a adoptat un pachet anticorupție, din care face parte o comunicare despre combaterea corupției în Uniunea Europeană, în care sunt prevăzute principalele elemente viitoare ale strategiei noastre. Prin acest uh, pachet, Comisia Europeană s-a angajat că, se va, că va fi mult mai atentă la probleme legate de corupție, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Și acum permiteți-mi să mă refer la câteva puncte din acest raport. Într-adevăr, trebuie să uh, reglementăm activitățile companiilor uh, militare și de securitate civilă. Aceste companii trebuie să respecte principiile uh, dreptului internațional uh, și a, și a legislațiilor uh, naționale. Uniunea Europeană este singurul organism internațional care și-a exprimat sprijinul unei pentru asemenea, monitor, pentru asemenea monitorizare. Vom participa în continuare la, lucruri, la lucrările ONU în grupul interguvernamental de lucru pentru a discuta posibilitatea de a crea un cadru legislativ internațional pe marginea acestui punct. Din punctul de vedere al cazului Magnitsky, Într-adevăr, este o îngrijorare legitimă pentru Uniunea Europeană. Autoritățile din Rusia, pe plan intern, trebuie să pornească o investigație credibilă a cauzelor decesului domnului Magnitsky. Ne îngrijorează faptul că în martie a fost uh, închis cauz, uh, cazul respectiv care ar fi trebuit să, să clarifice cauzele decesului. Uniunea Europeană este îngrijorată vis-a-vis -vis de verdictul de vinovăție uh, luat împotriva domnului Magnitsky, care în mod postum a fost declarat uh, a fi un uh, infractor pe baza unor, unei proceduri uh, neadecvate și uh, nu s-au clarificat, de fapt, circunstanțele morții dumnealui. Am luat notă de inițiativele Parlamentului European care uh, cer uh, adoptarea unei legis- legislații europene Magnitsky. Trebuie să nu uităm că aceste instrumente restrictive sunt uh, foarte sensibile. Trebuie să recurgem doar în ultima instanță la asemenea sancțiuni. Uh, ele trebuie să facă parte dintr-o abordare cuprinzătoare care să se regăsească un dialog politic și alte instrumente. Pentru sancțiuni avem nevoie de un nivel înalt de sprijin politic și sancțiunile pot fi introduse doar în urma unui acord unanim din partea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am încheiat aceas, această discuție. Votul va avea loc uh, mâine la ora 12 și acum Trecem la raportul Mazzoni și dau cuvântul doamnei Erminia Mazzoni. President.